în mod adecvat. Credem că democrația participativă reprezintă calea de a ajunge la un viitor mai bun pentru familiile europene din care facem și noi parte. Președintele, mulțumesc, cu acesta încheiem dezbaterea noastră, iar aceia care se tem de bugetul Uniunii Europene, aceștia trebuie să fie reasigurați că Comisia a fost reprezentată de către comisarul responsabil pentru buget. Aceasta reprezintă o veste bună. Votul va avea loc mâine, cu aceasta încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct. Iar următorul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere comună privind politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Discutăm mai întâi pe marginea raportului domnului Görans privind viitorul politicii Uniunii Europene în domeniul dezvoltării și de asemenea există o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, transmisă Comisiei Europene 2015, anul european pentru dezvoltare. Primul orator este domnul Görens, căruia îi dau cuvântul. 8 Domnule președinte, de ce trebuie să se schimbe? Politica de dezvoltare a Uniunii Europene nu poate să rămână neschimbată, fiindcă lumea s-a schimbat. La ora actuală, șapte săraci din zece în lumea întreagă nu locuiesc în țările cele mai puțin dezvoltate, nici în țările în curs de dezvoltare, ci în țările emergente. Globalizarea, adevărat, creează bogății considerabile care nu ajung la cei mai nevoiași. Asta și o demografie galopantă. La ora actuală avem 7 miliarde de guri de hrănit, vom avea 9 miliarde în 20 de ani. Procentul de creștere economică a unei țări nu devine real decât în momentul în care depășește rata de natalitate. Pe parcursul secolului 21, ponderea Uniunii Europene în lume va scădea constant. Unii eh, vorbesc despre declinul strategic, pe măsură ce țările emergente cu dezvoltarea lor economică au, de, au devenit deja actori politici eh, fără complexe. Uniunea Europeană este de departe primul actor mondial în ceea ce privește asistența publică pentru dezvoltare. Dorește Uniunea Europeană să rămână în continuare primul actor și cel mai performant actor din acest domeniu. Iată reflexiile Comisiei pentru Dezvoltare în ceea ce privește materializarea acestei speranțe pe viitor. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene are uh, scopul cel mai nobil de pe lume, promovarea demnității umane, combătând uh, sărăcia, nici mai mult, nici mai puțin. Asistența publică de dezvoltare trebuie să se orienteze în funcție de nevoile partenerilor din Sud, respectându-le alegerea. Politica de dezvoltare trebuie să fie în sprijinul, în slujba săracilor, fără uh, intenții ascunse și să uh, acționeze în spiritul consensului european de dezvoltare, cum ar fi acordul semnat de Consiliu, Comisie și Parlamentul European și prevederile acestuia. Propunem ca Lady Ashton să semneze uh, documentul în chestiune pentru a nu exista nicio îndoială în ceea ce privește intențiile tuturor actorilor europeni instituționali în materie de dezvoltare. Lansăm un apel către toți, uh, către toți actorii privați, pentru, către statele bogate, statele sărace, actori multilaterali, cerându-le să-și asume răspunderea în materie de dezvoltare. Iată de ce sprijinim Comisia Europeană în dorința sa de a face o diferență în materie de ajutor și de a șterge de pe lista beneficiarilor țările emergente ale căror economii au uh, mijloace de creștere foarte bine puse la punct. Nu, combaterea sărăciei eh, nu trebuie să țină de solidaritatea internațională, ci de politicile interne. comisia noastră ar dori ca acest lucru să se întâmple într-un dialog cu aceste țări și să aibă loc o retragere progresivă a Uniunii Europene din sistemul de asistență acordată acestor țări. Comisarul Pibalks dorește o creștere bazată pe, inclus- pe incluziune în țările în curs de dezvoltare. Noi sprijinim această abordare. Trebuie să facem unele precizări totuși. Se poate promova o creștere în țările în dezvoltare ca și la noi acasă, bineînțeles, care să pună accent pe îmbunătățirea reală a situației celor mai nevoiași. Trebuie să ținem cont de programarea asistenței. Este foarte important aici, din punctul nostru de vedere, să alocăm cel puțin 20% din asistența Uniunii Europene în, înspre serviciile sociale de bază, cum ar fi eh, cele stabilite și definite de Națiunile Unite în obiectivele mileniului pentru dezvoltare. Politica Uniunii Europene trebuie să fie coerentă. Coerența înseamnă uh, să aducem și alte sectoare, în afară de dezvoltare, să, să facem să renunțe la orice demers care ar putea fi distrus de acțiunile lor și care a constituit, uh, ceea ce a fost construit prin cooperarea de dezvoltare. Trebuie ca toate cele 27 de state membre să fie conștiente de acest lucru și să acționeze în acest uh, sens, pentru ca cele, cei 28, Uniunea Europeană, uh, cu Uniunea Europeană să răspundă imperativului de coordonare prevăzut de tratatul de la Lisabona. Raportorul este de părere că dialogul între cei 28 este departe de a fi mulțumitor, dat fiind participarea la nivel ministerial în cadrul reuniunilor Consiliului și dat fiind timpul limitat care este alocat acestor întâlniri. Mi se pare că este la fel de indispensabil ca deciziile luate de noi să fie precedate de organizarea unui consens intelectual uh, în jurul uh, principalelor chestiuni de ordin politic, de natură strategică, care condiționează politica de dezvoltare a Uniunii Europene. De fapt, o, o celulă de reflecție dependentă la scară europeană care să aducă o plus valoare reală uh, față de organismele naționale existente ar putea să ne dea orientări mai bune în ceea ce privește răspunsul la marile provocări din domeniul dezvoltării. Uh, găsiți această poziție amănunțită în versiunea scrisă a raportului meu. Știm foarte bine că Uh, nu se include destul tematica dezvoltării în dezbaterea publică. Pentru a rezolva această problemă, iată, am uh, uh introdus și o întrebare orală. Cerem Parlamentului să se pronunțe pentru propunerea de a transforma anul 2015 în anul european pentru dezvoltare. Acest demers este sprijinit uh, de domnul Bergman, de colegul Bulan, cât și de doamna Eva Jolie. Deci avem nevoie de, un, de o dezvoltare res, uh, responsabilă, fiindcă obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu vor fi atinse niciodată dacă statele cu venit intermediar unde uh, locuiesc cei șapte săraci din zece nu-și asumă responsabilitatea. Dezvoltarea responsabilă este necesară fiindcă acest imperativ de coerență a politicilor ne, ne face pe noi la nivelul Uniunii Europene să regândim unele metode. Dacă dorim să avem aceeași pondere uh, pe care o avem acum, 2015, nu mi se pare un an prea curând pentru a face aceste eforturi. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Boulan are cuvântul două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc domnului Görans pentru raportul său excelent. Știm cu toții aici că Uniunea Europeană oferă mai mult decât totalul uh, Uh, jumătatea totalului mondial al ajutorului pentru dezvoltare și aceasta datorită obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, chiar dacă unele dintre ele părând să fie deja atinse, trebuie în continuare să ne punem întrebarea cu privire la cum ne putem îmbunătăți ajutoarele, cum putem să creăm o sinergie cu politica comercială, agricolă și politica noastră externă. Viitorul politicii europene de dezvoltare trebuie să se bazeze pe anumite angajamente foarte precise, care pot să fie măsurate uh, pe un calendar pe termen scurt și pe termen mediu. Criza economică, schimbările climatice și uh, creșterea puterii țărilor emergente ne obligă să definim priorități noi. Priorități pentru a asigura uh, siguranța alimentară, resursele energetice și accesul la ele și accesul la îngrijirea medicală. Bineînțeles că există un consens european deja, dar trebuie să regândim sistemele instituționale europene și inter- internaționale din punct de vedere de mediu și social, inspirându-ne din uh, organisme care funcționează foarte bine în acest domeniu, cum ar fi, de exemplu, OMC-ul. Apoi trebuie să explicăm și cetățenilor noștri că dezvoltarea țărilor terțe nu înseamnă numai caritate și solidaritate, ci și o sursă de dezvoltare pentru noi. Este suficient să ne uităm la piețele care s-au deschis pentru europeni în țările emergente, China, Brazilia și India. 2015 va fi de asemenea ocazia de a ține cont mai bine de evoluția geostrategică din ultimii ani, pentru că țările emergente de astăzi uh, și uh, sunt în continuare țări în curs de dezvoltare, unele dintre ele. Pe lângă puterea economică pe care acestea o reprezintă, ele trebuie să contribuie la un moment dat și la puterea internațională. Uniunea Europeană trebuie să fie promotorul unei ajutor la nivel european și la nivel internațional în ceea ce privește dezvoltarea. Anul 2015 va fi mai mult decât un calendar, o dată importantă în, în calendar, ci va fi în același timp și anul în care se va concretiza asistența financiară pentru proiecte de dezvoltare responsabile, atât la nivel social cât și la nivel de mediu. Aș dori de aceea să mă raliez uh, la um, ceea ce au spus colegii mei din uh, Comitetul Economic și Social și din Comitetul Regiunilor, care au cerut ca 2015 să fie numit Anul European pentru Dezvoltare, dar mai ales pentru o dezvoltare responsabilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Iar acum uh, o să dăm cuvântul domnului Berman, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În completare cu ceea ce a spus domnul Görens, doresc să fac trei observații. Agenda pentru schimbare uh, spune că trebuie să existe o conectare mai bună între asistența și mm, politica pentru dezvoltare. În uh, Olanda se solicită de multe ori că ar trebui să ne uh, concentrăm doar pe asistența pentru situații de urgență. Acest ajutor se oferă în situații catastrofale. Deci, dacă vorbim despre foamete, despre uh, situațiile catastrofale în care se găsesc uh, uh, refugiații, atunci despre acest lucru vorbim. Însă, mie mi se pare o măsură absurdă. Cred că nu ar trebui să, uh, nu, să desconsiderăm uh, situația din Mali și acolo există probleme. Ei, uh, dacă obțin mai multe libertăți, vor aduce mai multe cocaină prin, uh, prin Sahara către Europa. Trebuie așadar să susținem operațiunile de pace, trebuie să acționăm activ în Mali pentru a apăra viitorul Europei. Domnule președinte, în 2015 Um, vom avea nevoie de un acord, o convenție uh, europeană, uh, ba chiar mondială, pentru ca toată lumea să aibă ocazia de a ieși din situația de sărăcie. Pentru aceasta, uh, Uniunea Europeană trebuie să numească anul 2015 ca an european pentru dezvoltare. Nu știu dacă domnul Pibalx, domnul comisar, ne poate ajuta pe această direcție pentru a realiza acest obiectiv. În fine, domnul președinte, fără o democrație deschisă, nu se poate ajunge la egalitate de șanse. Atâta timp cât nu avem o voce suficient de puternică, interesele nu sunt respectate. Așadar, în prezent este important să se investească pe această direcție pentru ca și cei săraci să fie auziți în parlamentele regionale și locale și de asemenea la nivelul societății civile prin intermediul ONG-urilor. Coemisia este pentru această abordare și este susținută prin intermediul Parlamentului, de aceea sperăm că și Consiliul va consemna o asemenea inițiativă. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, și acum vom asculta vocea Comisiei prin domnul Pibalx. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. În primul rând, mulțumesc domnului Görens pentru acest raport foarte bun și pentru dezbaterea demarată aici, care necesită într-adevăr mai multă atenție uh, Uh, și uh, mă bucur foarte mult că avem uh, ocazia, la, am avut ocazia la comisie să facem un schimb de păreri cu privire la politica de dezvoltare, fiindcă cooperarea în acest domeniu reprezintă um, una dintre politicile cele mai complicate, fiindcă este vorba de, fiindcă se referă nu numai la asistența pe care o oferim pentru dezvoltare, dar și la acțiunile noastre în alte domenii de politici. Este este adevărat ce a spus domnul Bulan, și anume că trebuie să percepem politica de dezvoltare nu numai în perspectiva solidarității. Solidaritatea este o parte importantă a abordării noastre, dar și investițiile sunt importante, investițiile în securitatea cetățenilor și bunăstarea cetățenilor noștri. Iată de ce cred că această politică este transversală și ea o, îi reprezintă o forță a Uniunii Europene dacă acționăm cum trebuie și din potrivă slăbește Uniunea Europeană când acțiunile noastre nu sunt cele bune. S-au schimbat lucrurile în lume, poate înspre bine, la ora actuală, iată, avem uh, ocazia uh, de a combate sărăcia, uh, de a eradica cu totul în unele zone, iar Uniunea Europeană este un partener de încredere dar fiind că noi ne ținem întotdeauna promisiunile. Uneori poate suntem prea înceți, dar uh, suntem întotdeauna cinstiți în abordarea noastră. Nu avem intenții ascunse. Noi dorim să dăm o mână de ajutor uh, acestor țări uh, atinse de sărăcie pentru a o depăși. Iată deci că încercăm să includem această noțiune a schimbării pentru a avea o abordare mai strategică. În momentul în care devenim mai strategici, atunci trebuie să i faci unele alegeri. Iar uh, punctul nostru de plecare este uh, abordarea bazată pe drepturile omului. Și anume, nu trebuie să facem o diferență între politicile de sănătate, de locuințe sau sprijinul pentru uh, promovarea creșterii. Sunt elemente generale pe care le vizăm noi cu politica noastră în mod coerent. Mă bucur foarte mult că raportul domnului Gărânț privește în termeni pozitivi această accent pus pe creștere bazată pe incluziune, fiindcă noi eh, știm ce vor eh, partenerii noștri. Creștere rapidă, creșterea PIB-ului de două cifre rapid, eh, dacă se poate cu trei cifre. Dar nu înțeleg întotdeauna faptul că uh, Uh, aceste cifre ale creșterii nu oglindesc și uh, nivelul de mulțumire a cetățenilor și că incluziunea socială, protecția socială sunt foarte importante, dar în egală măsură și durabilitatea este extrem de importantă și uh, ce rost are că o țară înregistrează crește, creștere exponențială, după care situația generală este defavorizat. Noi vrem să avem o abordare coerentă și două elemente sunt foarte importante. În primul rând, accentul la energie durabilă. Acest lucru este crucia- crucial nu numai uh, pentru uh, la nivel ecologic, dar și la nivelul creșterii economice. Trebuie să să asigurăm o distribuție la nivelul țării. După aceea, securitatea alimentară, agricultura și nutriția. Iar aici sunt de acord cu domnul Bernal. În momentul în care ne gândim doar la asistența umanitară, atunci nu vom avea niciodată suficienți bani pentru a face față situațiilor, fiindcă uh, calamitățile sunt din ce în ce mai frecvente și costă din ce în ce mai mult. Și nu e suficient dacă salvăm uh, viețile oamenilor în uh, contextul catastrofei naturale. Trebuie să-i ajutăm și după aceea. Iată, alături de doamna comisar Georgeva, am încercat să, uh, să înaintăm acțiuni în acest sens, fiindcă astfel economisim bani și astfel putem spune că la un moment dat, într-o fază de dezvoltare, sprijinul nostru nu va mai fi necesar, fiindcă uh, Uh, țara este destul de puternică, este destul de rezistentă și uh, poate să facă față acestor uh, situații de nesiguranță. S-a vorbit despre dialogul cu statele membre. E bine, am uh, evoluat uh, am, uh, la Consiliul pentru Dezvoltare, poate, dar nu este cel mai important element, dar în mai vom avea un Consiliu pentru Dezvoltare cu doamna Ashton. Deci am evoluat. Și știm foarte bine că ordinea de zi este foarte încărcată și faptul că acceptă să fie prezent o zi întreagă arată dorința dumneavoastră ei de a dori să uh, negocieze un alt etalon este programul comun și mă bucur de faptul că acum avem dorința Franței de a juca un rol de lider pentru că uh, programul în comun, programarea în comun a fost transformată într-un adevărat eveniment în Franța. Deci vedeți că nu este numai dorința unilaterală a Comisiei. În sfârșit, în ce privește angajarea pe plan internațional. Uneori nu suntem bine înțelegi. Credem că acum avem o șansă istorică pentru a termina procesul până în 2015 și pentru a pregăti ceea ce va urma după 2015. Și această cadru pentru dezvoltare a schimbat viața milioane de oameni și 2015 va fi un an cheie. Și chiar am început să creionăm un nou cadru și eu cred că și dumneavoastră ar trebui să vă implicați pe deplin în punerea la punct a acestui nou cadru. De aceea cred că este un an deosebit de important, mai ales pentru cooperarea pe plan de dezvoltare. Va fi un an marcant. Ca atare, cred că organizarea unui an european pentru dezvoltare în 2015 va veni la momentul potrivit. Pe plan european ne va permite să catalizăm și să mobilizăm atât atenția opiniei publice cât și a factorilor de luare a deciziilor. Și mai ales în ce privește cadrul de dezvoltare pentru perioada de după 2015. Și am primit sprijin inclusiv din partea președintelui Parlamentului. Comisia acum se gândește la aspectele practice ale organizării acestui an. Avem nevoie să mobilizăm resurse umane suficiente pentru a garanta succesul acestei campanii. Ne așteptăm la o perspectivă pozitivă și vrem să arătăm că Europa poate să își păstreze, să își respecte angajamentele. Comisia va veni în fața dumneavoastră cu propuneri concrete imediat după ce acest an va fi desemnat în mod oficial Anul European pentru Dezvoltare. Iar în ce privește autoritățile bugetare, am vrea să lansăm un apel pentru că avem nevoie de resurse suficiente pentru ca acest an european să fie un adevărat succes. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumim, domnule comisar. În numele PPE are acum cuvântul domnul Kaczmarek. Un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, Comisia pentru Dezvoltare a hotărât să se ocupe într-un raport de agenda pentru schimbare, pentru că uh, Comisia Europeană a uh, realizat niște evoluții cheie în legătură cu această temă. Vreau să-i mulțumesc domnului Charles Görens pentru că s-a ocupat de acest subiect atât de important. După părerea mea, Comisia trebuie să analizeze posibilitățile de a ameliora acest sistem. Atunci când fondurile sunt pe spongi, trebuie să fie cheltuit cu grijă fiecare bănuț. Sunt convins că politica de dezvoltare trebuie să fie modernizată pentru că vremurile se schimbă și se schimbă într-un ritm foarte rapid. De aceea trebuie să avem și noi o reacție foarte rapidă. Agenda schimbării este una din acțiunile cele mai importante în acest domeniu și sper să aibă succes. Conceptul de creștere inclusivă este un mod de a reconcilia creșterea economică cu unele noi evoluții uh, și uh, condiții sociale. Acest concept se referă la realizarea unei economii sociale de piață reale. Obiectivul principal este în continuare combaterea sărăciei. Trebuie ca politica europeană pentru dezvoltare să fie coerentă, eficientă și sustenabilă. Am convingerea că agenda schimbării ne uh, va apropia de acest obiectiv. Mulțumesc! Acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Cortez Lastra señor comisario quiero felicitar a charles goerens eh, por este informe. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar aș dori să i mulțumesc raportorului pentru acest raport care ne a oferit o bază foarte puternică pentru viitorul politicii de dezvoltare al uniunii europene. în acest raport sunt abordate toate problemele din Europa despre uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, dar nu sunt uitate nici uh, obiectivele multianuale, inclusiv instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Timpurile se schimbă, circumstanțele se schimbă, Europa trăiește vremuri grele, dar în același timp trebuie să fim solidari și să avem o agendă de cooperare pentru a ne atinge obiectivele. Avem nevoie de dezvoltare durabilă, trebuie să ne asigurăm că obținem o redistribuție a bunăstării în întreaga lume și că obținem ă, echitate socială. Ar trebui să negociem o foaie de parcurs pentru a uh, începe să reducem ajutorul acordat statelor cu venit mediu Uh, criteriile noastre nu ar trebui să ia în considerare numai PIB-ul unei țări, ci și inegalitățile din țările respective. Domnule comisar, se cere mult Uniunii Europene. Cu toții cerem însă să existe, o, să existe decizii raționale și politici uh, eficiente pentru Uniunea Europeană, pentru că sunt foarte necesare. Mulțumim. Urmează doamna Sargentini, numele verzilor, un minut. Dank u, voorzitter. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, domnului Gerenț pentru acest uh, excelent raport și cred că mai ales pe, în aceste momente de criză economică avem nevoie de o bună viziune pentru cooperare și pentru dezvoltare. Și cred că am uh, da dovadă de inteligență dacă am spune că punctul de plecare pentru această inițiativă Anul European pentru Dezvoltare ar trebui să fie un echilibru între investiții și ajutoare acordate. Dacă nu facem decât să ne gândim la fondurile pe care le acordăm cu titlul de ajutor oficial pentru dezvoltare, atunci mă tem că nu vom face mari progrese, nu se va schimba mare lucru și ar trebui să solicităm interlocutorilor noștri să facă eforturi. Ar trebui să ajungem la un anumit moment dat în punctul în care ei să nu mai aibă nevoie de acest ajutor pentru dezvoltare. Ca să nu mai vorbim de faptul că procentul de 7% din PIB nu a fost atins nici până în ziua de azi. Domnule comisar, când o să luăm în uh, calcul investițiile și o să luăm decizii inteligente în ce privește investițiile. Mulțumesc acum în numele grupului GUE NGL. Are cuvântul domnul Omari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Voi insista în acest context asupra unui subiect ce anume Africa. Pe continentul african, toate aceste subiecte sunt mult mai grave. Și tot în Africa se află și cel mai mare potențial. Evoluția demografiei duce la această dualitate. În mai puțin de 40 de ani, populația continentului african se va dubla aproape. Vom ști oare să utilizăm această dinamică ca pe o pârghie de progres și de dezvoltare umană? Sau, din contră, prin capacitatea noastră de a eradica sărăcia, vom duce la o mm, combatere a destabilizării uh, mondiale pe toate planurile? Doamnelor și domnilor, ne trebuie o politică pentru dezvoltare reală, care trebuie să reprezinte o investiție în viitor și care trebuie să susțină o mare ambiție. Mare ambiție pentru Africa și, de asemenea, o mare ambiție pentru continentul nostru. Creșterea viitoare a Uniunii Europene depinde de acest lucru și, de altfel, China a înțeles foarte bine acest subiect, de care depinde și pacea lumii. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Mitchell, un minut și jumătate. Thank you, Mr. President, and... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc lui Charles Gorens și comisarului pentru prezentare. Trei puncte pe scurt. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că există un uh, um, condiții favorabile pentru creștere. Asta înseamnă uh, ordine în bugetele publice, ordine în cheltuielile publice, uh, dar și eliminarea poverii um, excesive pentru IMM-uri. Asta nu putem face singuri, însă putem încuraja asta, putem vorbi despre asta, putem să ne implicăm cu alți politicieni și să impunem această agendă. De asemenea, trebuie să dezvoltăm drepturile de proprietate pentru a stimula această agendă. Așa oferim oamenilor speranță pentru viitor. În al doilea rând, cred că trebuie să abordăm această problemă a coerenței uh, politicilor. S-a spus că 6 miliarde de euro ar putea fi economisiți pe an dacă politica de dezvoltare ar fi mai coerentă. Și cred că este nevoie să găsim o cale ca acest Parlament să vorbească cu, să discute cu, carla, cu parlamentele naționale și solicit Comisiei să găsească o astfel de, uh, de cale astfel încât să putem trece de uh, cei din Consiliu care încearcă să monopolizeze această uh, putere. Uh, comisarul a, uh, a mers la, la o cină, la o, la o masă refer, uh, de lucru referitoare la uh, feminicid. Eu sunt raportor pe această temă și nu pot decât să vă cer să, uh, să promovați acest uh, subiect și să luptăm împotriva acestui fenomen. Mulțumim. Doamna Strifler. Half minute. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. La rândul meu aș vrea să îl felicit pe domnul goerens pentru acest raport excelent și ținând cont de perioada economică și bugetară actuală, care este deosebit de dificilă, cred că trebuie să fim foarte vigilenți pentru că ajutorul pe care îl acordăm să fie cheltuit în mod eficient și să obținem cele mai bune rezultate cu putință trebuie să țintim bine uh, destinatarii cărora trimitem acest ajutor. Ar trebui să avem o abordare a acestor ajutoare acordate diferențiată. De aceea cred că trebuie să acordăm ajutor mai ales sectorului agricol pentru ca pe plan local să existe o dezvoltare a culturilor și în plus trebuie să ne concentrăm asupra micilor fermieri. Este uh, un imperativ. Comisia trebuie să-și concentreze uh, eforturile pentru a acorda sprijin mai ales uh, agriculturii, cum spuneam, mai ales pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020. Și trebuie să luptăm împotriva sărăciei Uh, um, realizând mai multe sinergii între ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare. Credem că este o condiție necesară pentru a dezvolta rezistența și pentru a ajunge la, adevărat, la o adevărată dezvoltare durabilă. Anul 2015 trebuie să fie anul dezvoltării, dar al dezvoltării durabile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă. A, domnul Fizas Axel, acum un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doresc în primul rând să-l felicit pe domnul Gărenț pentru raportul său excelent. Agenda schimbării reprezintă o foaie de parcurs importantă pentru definirea agendei pentru dezvoltare. Aceasta ne va permite de asemenea și o mai bună coordonare a ajutorului. Ținând cont de ce se întâmplă pe scena internațională, ne dăm seama că apar noi actori internaționali și că apare și un proces de consolidare bugetară. Este absolut necesar ca acesta să fie luat cât mai în serios, dată fiind situația noastră economică. Această foaie de parcurs este vitală în acțiunea Comisiei. Din păcate, Re, criteriul uh, reținut este PIB-ul și venitul, însă 60% din cei afectați de sărăcie trăiesc în state cu venit mediu. Dacă dorim să combatem sărăcia în mod adecvat, trebuie să ne dăm seama că e nevoie și de alte criterii, cum ar fi vulnerabilitatea statelor, lipsa de coeziune internă sau indicele de dezvoltare umană. Foarte multe din aceste state pot fi actori cheie în ziua de astăzi datorită unor mecanisme de cooperare triunghiulară, cooperare sud-sud și între motoarele de dezvoltare ale viitorului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la Catch the Eye și are cuvântul domnul Zoltan Pogu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să intervin la intervențiile de un minut. Îmi cer scuze, spune președintele, numele dumneavoastră era pe listă. Doamna Castillo urmează. În numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele lui Michael Cashman, raportor în numele uh, SND. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, raportul excelent, dar și raportărilor din umbră pentru angajamentul în acest uh, sens. Acest raport este unul echilibru, este cuprinzător um, în abordarea sa cu privire la dezvoltare. Salutăm un discurs mai uh, echitabil uh, și salutăm de asemenea ideea unei creșteri durabile și inclusive. Salutăm discursul puternic referitor la dialogul politic, la eradicarea sărăciei prin solidaritate internă, dar și prin uh, finanțare din partea noastră. Însă, nu putem să încheiem finanțarea în mod abrupt, mai ales cu țările uh, cu venit mediu, mai ales uh, cele din um, Caraib și Pacific. Trebuie să avem o strategie de încheiere treptată a acestor finanțări mai ales țările mai mici sunt foarte vulnerabile. Vulnerabilitatea trebuie să fie luată în considerare, așadar, când vorbim despre finanțarea țărilor cu venituri mediu. Mulțumim, doamna Cristina Oiuland. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene este una dintre zonele de politică cele mai complexe, pentru că aici se amestecă și uh, politica de pescuit și politica de vecinătate și politica în domeniul drepturilor omului și politica comercială și așa mai departe. Așa cum a spus foarte bine raportorul, dialogul politic uh, cu țările terțe, precum și cooperarea între statele membre, precum și între state și Serviciul European de Acțiune Externă, încă mai trebuie să fie îmbunătățite și trebuie să se înțeleagă foarte bine cui îi aparține răspunderea. Și eu aș vrea să rog uh, comisarul să facă eforturi suplimentare pentru ca politica de dezvoltare să fie mult mai coerentă. Și atunci când discutăm despre politica de dezvoltare, ar trebui să ne gândim la un evantai de uh, destinatari mai larg decât strict țările ACP pentru că trebuie să avem o mai bună cooperare cu Ucraina și țările din uh, Caucazul de Sud. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ferreira. Obrigado, presidente. A de desenvolvimento da União Mulțumesc, domnule președinte. Politica pentru dezvoltare a Uniunii Europene necesită modificări importante. În primul rând, este nevoie de mijloace suficiente, cel puțin la nivelul angajamentelor asumate și în conformitate cu uh, responsabilitățile asumate, de exemplu, în cadrul ONU. Trebuie ca statele în curs de dezvoltare să uh, poată folosi mai bine asistența oferită. Constatăm cu mare îngrijorare evoluții cum sunt următoarele. Schimbarea susținerii bugetare, mecanisme numite mecanisme uh, de combinare care denaturează asistența și introduc incertitudine acolo unde ar fi nevoie de previzibilitate. Un alt punct trebuie susținute și uh, aspecte cum sunt dezvoltarea organizațiilor economice, dezvoltarea justiției, dezvoltarea sistemului politic. Trebuie să se țină cont de condițiile specifice din statele în curs de dezvoltare, nu trebuie importate de către acestea metode din Europa. Trebuie analizate în profunzime coerența dintre politicile uh, Sectoria. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Mulțumesc. Cred că Uniunea Europeană poate să fie mândră de contribuția ei în ajutorul pentru dezvoltare. Și asta de ani de zile. Și cred că exact acest lucru a fost recunoscut uh, atunci când Uniunea Europeană a primit premiul Nobel pentru pace. Este vorba de ajutor pe care Uniunea Europeană l-a oferit înspre exterior, dar și despre pace asigurată în interiorul Uniunii Europene. Și chiar dacă unii au ridiculizat acest premiu, eu cred că trebuie să fim mândri și trebuie să continuăm cu ce putem în interior să menținem pacea, dar și în exterior prin ajutorul de dezvoltare. Să ajutăm țările să ajungă la pace și uh, prosperitate Uh, prin cooperare. Este foarte important ca PIB-ul să nu fie singurul indicator pentru evaluarea um, bogăției unei uh, țări. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Bronz. Vă mulțumesc. Raportul vorbește despre o creștere uh, impresionantă a Chinei, a Braziliei și a Indiei, dar eu aș spune de speriat, de speriat pe industria producătoare din Europa și mai ales pentru industria din țara mea, Regatul Unit. Raportul vorbește despre uh, surpriza că um, dezvoltarea nu a dus la, și ajutorul de dezvoltare nu a dus la o creștere economiei în țările respective, dar e normal pentru că mâna de lucru este folosită practic în condiții de sclavie. Eu cred că ar trebui să tragem învățăminte din evaluările pe care le facem, dar poate că numai pe termen lung vor face cu adevărat ceva, pentru că deocamdată uh, nu fac decât să uh, sărăcească Europa, să distrugă industria de la noi lui și își uită proprii săraci de dragul de a ajuta pe cei din țări terțe. Să nu uităm că țările emergente devin mult mai bogate, dar asta pe spuza unora dintre lucrătorii noștri se vorbește și despre creșterea venitului în țările beneficiare. Da, dar să nu uităm de oamenii care ajung în stradă în țările noastre pentru că și pe locul de muncă. Mulțumesc. Domnul Tirolian, cum este ultimul vorbitor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Agenda schimbării propusă de comisie ridică, după părerea mea, multe semne de întrebare. În primul rând, principiul diferențierii. Comisia dorește ca începând cu 2014, statele în care Uniunea Europeană își va uh, investi asistența pentru dezvoltare să fie uh, alese în funcție de uh, criteriul venitului. După cum a spus și doamna Ashton, acest uh, lucru merită o adevărată dezbatere politică cu privire la definirea priorităților noastre. După părerea mea, această diferențiere nu corespunde acordului de la Cotonou. Statele ACP care au realizat uh, performanțe economice pozitive nu trebuie să fie penalizate pentru că au reușit să garanteze creșterea datorită unei discipline, unei bune guvernanțe și unor politici înțelepte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, aveți cuvântul. <coughs> Mr. President, Domnule președinte, s-au spus foarte multe lucruri interesante și aș dori să reiau punctele principale și să răspund la ele. Domnului Kaczmarek, cred că ceea ce încercăm să facem este uh, să facem din ajutor un catalizator pentru a atinge uh, obiectivele și, de asemenea, prin coerența politicilor de dezvoltare, cred că schimbările pe care le vom obține vor fi și mai mari. Bineînțeles, importantă este transparența în instituțiile, uh, în industriile uh, extractive, um, un subiect abordat de colegul Barnier și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat pentru agenda uh, schimbării. Am discutat diferențierea, de asemenea, foarte mult timp. Nu este vorba de o ambiție în sine, de un scop în sine. Diferențierea este o realitate. Însă, menținem noi instrumente um, pentru cooperare Uh, vom continua să le utilizăm, însă în multe țări trebuie să continuăm cu strategia de eradicare a sărăciei, pentru că, având în vedere mărimea țării, este nevoie de alte tipuri de cooperare. Doamnei Sargentini, da, investim, investim și chiar în acest cadru financiar uh, ne schimbăm uh, abordarea conform agendei pentru schimbare Um, apoi, Africa este o prioritate absolută. Poate fi un continent al, al prosperității, dar poate fi și un continent al dezastrului total. Eu cred că angajamentul nostru, implicarea noastră în Africa este crucială, pentru că nimeni nu va sprijini națiunile africane în uh, dorința lor de a, de a atinge prosperitatea. Și eu cred că statele africane se uită înspre Europa și asta nu numai pentru bani, ci pentru încurajarea dezvoltării. Și cred că Afri Africa ar putea fi un motor al creșterii în lume și nu continentul uh, cel mai nesigur. Domnului Mitchell, lucrăm și cu, cu sectorul privat uh, și asta și uh, având în vedere uh, agenda uh, drepturilor omului. Uh, când vorbim despre drepturile omului, întotdeauna drepturile sunt, funda- sunt uh, vulnerabile, uh, um, proprietatea și așa mai departe. Și um, în ceea ce privește feminicidul, lucrăm în acest domeniu. Eu am început, în ceea ce privește cooperarea cu parlamentele naționale, eu sunt uneori timid cu aceste, când trebuie să mă prezint în fața unui parlament, dar de multe ori observ cu surprindere că aceste parlamente sunt implicate și uh, doresc să uh, influențeze mod, modul în care va arăta lumea noastră mâine. Uh, asta este miza, de fapt, lumea în care trăim acum și lumea în care am dori să trăim în 15-20 de ani. Este o dezbatere um, foarte vie. Doamnei Strifler, agricultura și securitatea alimentară vor rămâne uh, prioritățile noastre. Uh, pentru 2025 am uh, Uh, prevăzut obiective pentru uh, securitatea alimentară uh, și pentru combaterea malnutriției. Este un fenomen care trebuie să fie combătut până când există și un singur copil care este malnutrit pe lume, înseamnă că nu ne-am uh, dus la bun sfârșit uh, îndatoririle. Uh, da, este corect uh, că vor exista în continuare zone cu sărăcie din China. Dar dacă noi avem un cadru, o cooperare cu China și China își uh, și China luptă împotriva sărăciei, eu cred că o pot eradica. Acest cadru pentru 2015 trebuie să fie cuprinzător, iar dacă China face mari eforturi în interior, Uh, bineînțeles că trebuie să le recunoaștem, dar nu este la latitudinea noastră să mm, cârpim pe aici, pe acolo. Eu cred că agenda trebuie să fie mai uh, cuprinzătoare. Doamnei Castillo, țările cu venit mediu. Avem nevoie de criterii. Trebuie să fim obiectivi. Și Charles a început acest uh, proces Uh, discutăm aceste măsuri de acompaniere în domeniul bananelor. Care sunt criteriile pe care le folosim? Uh, pentru prima dată am spus că ne trebuie uh, criterii și dacă vreau să am o atitudine justă, îmi trebuie criterii juste. PIB-ul este bun sau nu? Putem dezbate asta. Însă cred că avem totuși o abordare uh, consecventă. Doamnei Oiuland, lucrăm foarte bine. Uh, avem o situație foarte bună cu, în acest domeniu și situația se îmbunătățește, căutăm strategii. Domnului Ferreira, Angajamentele trebuie respectate și cred că cel mai mare angajament, cel mai important a fost 0,7 din PNB pentru dezvoltare în 2015 și cred că trebuie să promovăm acest lucru, trebuie să depunem presiune pentru asta, mai ales acum când negociem uh, cadrul financiar multianual. Uh, ceea ce am prevăzut în buget face parte din acest angajament de 0,7%. Este esențial să respectăm acest angajament. Și aș încheia răspundului, răspunzând domnului uh, Kelly referitor la uh, premiul Nobel pentru pace. Eu cred că este foarte justificat acest premiu. Eu vin din Letonia, iar dacă țara mea acum se bucură de pace, stabilitate și o oarecare prosperitate, în mare parte acest lucru se datorează faptului că Uniunea Europeană există. Sunt schimbări care au avut loc și care nu ar fi fost posibile altfel. Și cred că experiența uh, Uniunii Europene trebuie promovată și în alte regiuni, acolo unde țările sunt relativ mici, de exemplu în uh, Africa. Chiar și Africa de Sud, care este o țară mare um, în mod relativ, este o țară mică și cred că Uniunea Europeană oferă un exemplu pozitiv aici. Domnului Bronz, sprijinim, dar nu neapărat țări. Încercăm să consolidăm țările, dar încercăm să sprijinim oamenii, de fapt. Știm că modul cel mai durabil de a aborda sărăcia este să sprijinim strategiile țărilor, însă noi încercăm să sprijinim întotdeauna oamenii. În ceea ce uh, privește diferențierea statelor ACP, avem până în 2020 acordul de la Cotonou. Vom fi responsabili față de acest uh, acord uh, avem un dialog cu țările ACP și răspundem la solicitări ale uh, acestor țări. Nu facem mișcări unilaterale. Uh, schimbarea naturii uh, relației vine din ambele părți. De asemenea, încercăm să încurajăm discuții cu privire la ceea ce urmează sau va urma după acordul de la Cotonou. Mulțumim! După atâtea felicitări, domnule Görens, aveți trei minute pentru a face un rezumat al dezbaterii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere onoarea care mi-a fost conferită, am să încerc să dau dovadă de modestie. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele amabile, pentru faptul că uh, au apreciat munca din comisie. Știu că nu totul a fost acceptat uh, așa în formă brută, au existat multe nuanțări, mai ales uh, în ce privește acest criteriu de diferențiere. Și știm că și în țările emergente încă există uh, locuri unde uh, domină sărăcia. Știm de asemenea că există 112 milioane de săraci în Europa. Uh, Asta nu este uh, un motiv uh, ca să ignorăm nici pe unii, nici pe ceilalți. Noi nu închidem ochii asupra faptului că există sărăcie în Europa, doar că instrumentele pe care le folosim sunt diferite în funcție de locul în care locuiesc aceste persoane sărace. Politica noastră de dezvoltare nu trebuie nici să fie prea temătoare, nici uh, să dea dovadă de naivitate. Trebuie să fie o politică țintită și eficientă. Eu, în urma acestei dezbateri, mai am câteva semne de întrebare, dar am și motive de mulțumire. De exemplu, principala întrebare la care încă uh, nu am primit un răspuns este dacă vom reuși să atingem acest obiectiv de 0,7% din venitul național brut până în 2015. Va fi dificil să uh, rămânem vigilenți pentru că dacă nu ne păstrăm angajamentul, nu va face nimeni altcineva um, în locul nostru aceste investiții și aceste eforturi și, cum spuneam, am și motive de mulțumire, mai ales uh, având în vedere răspunsurile și declarațiile domnului comisar Pibarx, pentru că se pare că declararea anului 2015 ca an pentru dezvoltare a devenit acum o idee consacrată. Un alt motiv de mulțumire este datorat faptului că vom putea, poate, în 2015 să declarăm ceea ce mi se pare indispensabil pentru politica europeană de dezvoltare, și anume că avem nevoie de un parteneriat cât mai bun cu putință. Lumea evoluează foarte uh, repede și Europa poate să-și păstreze rolul de lider în ce privește politica de dezvoltare. Avem cunoștințe excelente, multă experiență. Haideți să încercăm să împărtășim aceste cunoștințe și celorlalți. Atât concetățenilor noștri, cât și restului lumii. Am vizitat multe țări în dezvoltare, unde Europa este principala sursă de ajutor, însă Există o relație invers proporțională între eforturile pe care le depune Europa și rolul efectiv pe care îl joacă pe scena internațională. Deci ar trebui să punem capăt acestui comportament uh, mult prea timid. Mulțumesc, domnule Gheorenț. S-a încheiat uh, dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine începând cu orele 18. Următorul punct de pe ordinea de zi